a mobiliza resurse importante ale Unii, uh, Uniunii Europene pentru a le pune în slujba ONU pentru a susține drepturile umanitare ale acestor persoane. Vă mulțumesc! Mulțumesc raportorului, colegului Salafranca. Avem un proiect de rezoluție în urma acestei dezbateri și Votul va avea loc mâine la orele 12. Următorul punct pe ordinea de zi este cel al declarației Comisiei și Consiliului în legătură cu victimele incendiilor care au avut loc recent în fabricile de textile, în special în Bangladesh. Dau cuvântul din partea Consiliului doamnei Lucinda Creighton. Doamna ministru, vă rog. um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați euro deputați. Incendiile recente uh, din apropierea uh, orașului Dhaka au fost uh, cumplite uh, Sute de femei și-au pierdut viața în aceste incendii. Noi toți am fost șocați de ceea ce s-a întâmplat și dorim să exprimăm condolențe tuturor celor care au pierdut membrii ai familiei. Acest uh, incident a atras atenția asupra problemelor existente în condițiile de lucru în uh, fabricile din această țară și faptul că sunt încălcate reguli de siguranță esențiale. Trebuie să uh, ne uh, sporim eforturile în a susține autoritățile din Bangladesh pentru a crea condiții sigure de uh, muncă pentru uh, toți lucrătorii din industria textilă sau din alte ramuri din Bangladesh au uh, dreptul esențial la condiții uh, de muncă sigure. Uniunea Europeană a jucat un rol important. Suntem cel mai important partener comercial al Bangladeshului, iar acest comerț a stimulat creșterea economică, a creat multe locuri de muncă. Sectorul textil din Bangladesh este foarte important, poate cel mai important sector industrial din Bangladesh. Și există un acces pe piață liber de taxare și ceea ce constituie parte integrantă a sistemului generalizat de preferințe tarifare ale Uniunii Europene. Dar trebuie să ne preocupe modul în care bunurile sunt produse în aceste fabrici pentru că ă, lucrătorii, de fapt, ă, îndeplinindu-și sarcinile cotidiene, o fac în condiții de risc. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că standardele de siguranță sunt respectate în Bangladesh și am susținut o serie întreagă de proiecte um, pentru a uh, ajuta autoritățile din Bangladesh să uh, facă față cerințelor. Este o activitate importantă. Din păcate, incendiul din Așulia a dovedit că trebuie să insistăm mai mult. Noi avem o serie întreagă de instrumente la dispoziție pentru a uh, încerca să rezolvăm această problemă în colaborare cu autoritățile din Bangladesh și trebuie să vedem cum putem să ne folosim de aceste instrumente ale politicii comerciale pentru a contribui la creșterea economică și în același timp pentru a respecta și uh, Uh, liniile directoare, recomandările ale Organizației Mondiale a Muncii. Trebuie să uh, legăm problemele legate de drepturile omului de politicile comerciale. Trebuie să existe un sistem preferențial care să garanteze și preferințe comerciale suplimentare pentru statele care respectă cele 27 de convenții internaționale specifice din acest domeniu, incluzând, bineînțeles, drepturile omului și drepturile lucrătorilor. Aceste sisteme preferențiale generalizate eh, pot să fie retrase dacă se constată că principiile pe care se bazează sunt violate sistematic. În acesta nu trebuie să fie ehm, doar eh, vorbe goale, pentru că ehm, asemenea lucruri s-au întâmplat în relația cu Myanmar și cu Belarus. Aceste sisteme preferențiale generalizate, la un moment dat, au eh, fost retrase. Deci, în clipa de față, mecanismele uh, cele mai importante pentru atingerea acestor obiective trebuie să fie bilaterale, trebuie să fie stabilite reguli multilaterale uh, și trebuie legate relațiile comerciale de respectarea mediului înconjurător și de respectarea drepturilor lucrătorilor. Acordurile internaționale comerciale trebuie să aibă în vedere aceste principii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să continuăm să acționăm uh, în favoarea acestei agende, în cadrul organismelor internaționale, cum este Organizația Mondială a Comerțului sau Organizația Mondială a Muncii. Eu știu că Parlamentul este preocupat de riscurile eh, crescute legate inclusiv de eh, mediu sau de dumpingul social noi eh, continuăm să valorificăm toate opțiunile pe care le avem la dispoziție în Uh, acordurile bilaterale de liber schimb pentru a încerca să contracarăm pe viitor aceste riscuri. Un aspect important este de asemenea cel legat de investiții, pentru că uh, afacerile europene uh, sunt interesate de a investi în Bangladesh pentru a stimula în această țară creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Dar trebuie să ne gândim și la politicile care țin de responsabilitatea marilor corporații uh, și de inițiativele lor în ce privește locurile de muncă în uh, statele din lumea a treia. Noi uh, trebuie să ținem seama de comunicările recente pe care Comisia le-a făcut în acest sens. Domnule președinte, stimați deputați, incendiul din uh, întreprinderea din Bangladesh dove, sunt pentru noi un avertisment. Nu trebuie să pun, riscăm viețile lucrătorilor. Noi trebuie să elaborăm proiecte concrete care să îmbunătățească condițiile de muncă ale lucrătorilor. Trebuie să ne servim de toate instrumentele la dispoziția Uniunii Europene, cum sunt aceste sisteme eh, preferențiale generalizate. Trebuie să Uh, exercităm o presiune asupra uh, partenerilor noștri pentru a le respecta, pentru a crea de locuri de muncă sigure. Trebuie să ne respectăm uh, cu toți obligațiile pe care ni le impun și Organizația Mondială a Comerțului și Organizația Mondială a Muncii. Trebuie să ne străduim să fie respectate standardele cele mai înalte în ce privește siguranța locurilor de muncă și pot să vă garantez că noi vom lucra intens pentru a crea garanții ca asemenea tragedii ca cele care s-au petrecut recent în Bangladesh să nu se mai repete. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc uh, doamnei Creighton, uh, reprezentantei Consiliului pentru uh, politică externă și de siguranță și acum dau cuvântul doamnei Gheorgheva în numele Comisiei. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Uh, as we have heard from the uh, minister, the, uh, După cum am auzit de la doamna ministru, incendiul de la Bangladesh a a adus în prim plan o problemă care există în atât de multe situații în ceea ce privește adoptarea și aplicarea standardelor de siguranță, mai ales în industria confecțiilor din Asia de Sud. Și nu există un mod mai bun de a plăti tribut uh, pierderii de vieți decât să se uh, decât ca Uniunea Europeană să abordeze aceste chestiune, să o transforme într-un angajament uh, în relațiile cu partenerii comerciali și să ia măsuri decisive pe această direcție. Și tocmai acesta este lucrul pe care suntem hotărâți să îl facem și asta vom face. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra unui lucru care s-a întâmplat de atunci. În primul rând, uh, reprezentanții UE de la DACA au uh, reacționat rapid la incendiul care a avut loc În, ca urmare a uh, incendiului uh, a fost lansat un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și Germania care dorește să ofere asistență medicală victimelor și alimente și alte lucruri familiilor afectate. Ambasadorii Uniunii Europene au uh, redactat o declarație de condoleanțe care au arătat că noi acordăm mare atenție aspectelor sociale și siguranței mai ales în relațiile cu țările terțe cu care avem acorduri. Recunoaștem rolul nostru și responsabilitatea noastră pentru că Bangladeshul este un mare partener comercial al nostru. 57% din exporturile Bangladeshului merg către Uniunea Europeană, iar majoritatea acestor uh, exporturi sunt în domeniul textilelor și confecțiilor. Ceea ce se întâmplă în Bangladesh ne îngrijorează și ne preocupă pentru că reprezintă o problemă pentru afacerile consumatorii și societățile noastre. În al doilea rând, noi am reușit în mod consecvent să transformăm uh, siguranța, uh, securitatea și sănătatea în subiecte importante care se găsesc pe agenda Organizației Internaționale a Muncii. Sprijinim proiecte concrete în multe țări, inclusiv în, în Bangladesh. Aceste, uh, acesta include sprijin uh, pentru guverne și pentru ONG-uri care să ofere uh, formări pentru persoanele care ocupă roluri uh, decisive. Serviciile de combatere a incendiilor, ser, um, cei care uh, trebuie să fie ajutați sunt ajutați. De asemenea, sporim uh, sprijinul pentru capacitățile de combatere a incendiilor. De asemenea, William Hanna s-a întâlnit cu uh, reprezentanți ai Asociației uh, pentru Confecții pentru a discuta despre cooperare și siguranță în uh, sectorul confecțiilor din Bangladesh. Și în al patrulea rând, s-a hotărât că uh, misiunea celor din Bangladesh trebuie să aibă um, o o discuție cu companiile uh, cele mai importante din Uniunea Europeană din domeniul confecțiilor și vă vom informa despre rezultatele acestei discuții. Noi am, ne-am angajat să sprijinim promovarea și implementarea standardelor recunoscute internațional în sectorul uh, responsabilității corporate. Și uh, doamna ministru a vorbit despre acest lucru. Căutăm linii directoare pentru face și pentru respectarea drepturilor omului, pentru a avea o abordare corectă a dialogului cu guvernele din țările respective. Acest lucru s-a întâmplat deja Bangladeshul și reprezentanții acesteia s-au alăturat unei ședințe a Uniunii Europene în decembrie. Dar nu numai atunci. Acesta este un subiect uh, pe care l-am abordat în mod constant cu Bangladeshul și anume îmbunătățirea condițiilor de lucru în relația cu Bangladeshul. În 2011, de exemplu, am avut un seminar la Daca privind agenda de muncă decentă, iar recomandările sale au fost uh, înaintate guvernului din Bangladesh ei, uh, acestea reflectă îngrijorările exprimate de Parlamentul European în rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind dimensiunea externă a politicii sociale. De asemenea, Parlamentul European și rezoluția sa din 23 octombrie 2012 privind viitorul politicii de dezvoltare a Uniunii Europene a adus uh, în discuție cu uh, guvernul Bangladeshului importanța abordării inegalităților sociale în contextul creșterii economice rapide a țării. Este foarte important să sprijinim cel mai uh, sărac segment al populației. Aceasta este o cheie pentru dezvoltarea stabilității pe viitor. Permiteți-mi așadar să sintetizez și să conchid spunând că acesta a fost un caz care a atras atenția la nivel internațional și sigur că a declanșat uh, o serie de observații în Uniunea Europeană în ceea ce privește relațiile specifice cu Bangladeshul și cu alte țări uh, din zonă. Haideți să menționăm și Pakistanul, pentru că și acolo a avut loc un incendiu și se întâmplă situații asemănătoare mm, spre uh, norocul nostru, nu au existat atât de multe victime uh, în acel incendiu. Doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru faptul că se concentrează în continuare și este interesat de asemenea subiecte, dorește să ia măsuri. Siguranța cetățenilor în țările în dezvoltare este foarte importantă, dar și angajamentul Uniunii Europene, așa cum a spus și doamna ministru. Trebuie să uh, reprezentăm o forță care luptă pentru bine. Mulțumesc! excuse myself, I would uh, va trebui să plec, dar colegul meu, domnul comisar Barnier, mă va înlocui. A sosit deja. Doi la preț de unul. Ανοίγει ο κύκλος των ομιλητών εξ ονόματος Mulțumesc. Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Dau cuvântul domnului Thomasman pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru cuvintele de salut adresate în limba germană. 112 eh, persoane au murit în incendiul din Tazrin, fabrica de textile de Daca. Ehm, acest incident eh, a creat eh, un șoc pentru întreaga omenire. A existat și un alt caz într-o fabrică textilă lângă Karachi, în Pakistan. Dacă ar fi fost respectate toate regulile pe care angajatorii europeni le respectă, atunci aceste incidente nu ar fi avut loc. Din păcate, însă, vinovații care nu respectă regulile nu sunt pedepsiți. Vina este pasată de la unul la altul, iar dificultățile îi împovărează pe lucrători, în timp ce uh, patronii fabricilor uh, se bucură de uh, profit și inclusiv cum cumpărătorii din Europa se bucură de prețurile mici ale produselor. Eu cred că trebuie să insistăm ca ă, toate recomandările de pe piața muncii din Europa să fie respectate consecvent ă, peste tot. Bangladeshul a făcut progrese în ce privește de pildă renunțarea la exploatarea copiilor prin muncă. Dar eu cred că asemenea rezultate nu sunt suficiente. Cred că și în Europa trebuie să lămurim oamenii în legătură cu condițiile de producție a articolelor pe care le achiziționăm inclusiv în ce privește valoarea standardelor legate de protecția mediului. Consumatorii trebuie să exercite o presiune asupra patronilor uh, de fabrici pentru ca aceste condiții de muncă să se schimbe pentru că um, putem cere pe plan internațional uh, anumite uh, reguli legislative, acordurile între Uniunea Europeană și statele eh, terțe au prevederi importante, dar ele trebuie să fie și respectate și trebuie să existe și sancțiuni împotriva marilor corporații care nu respectă standardele. Aceste catastrofe legate de incendiile care au avut loc dovedesc că regulile nu sunt respectate. Se vorbește despre responsabilitate corporatistă, despre un angajament social mai pronunțat, dar la fața locului pentru lucrători nu se schimbă aproape nimic. Din păcate, încrederea eh, pe care o manifestăm noi eh, este abuzată. Deci, întreprinderile mici și mijlocii în încearcă să își asume responsabilități sociale. Principiul voluntariatului uh, trebuie să fie respectat, dar uh, noi, cei de la PPE, susținem toate măsurile care pot să determine o schimbare în bine. Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Bernd Lange din partea grupului S și D pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar, dragi colegi. Noi cu toții cumpărăm și purtăm uh, haine de la C&A, H&M, Benetton, Tommy Hilfiger și de la alte mari concerne și cred că ținem prea puțin cont de uh, munca care se găsește în spatele acestora. Se poate foarte bine ca în uh, Uzbekistan să se producă lână uh, folosindu-se copiii la muncă, iar apoi în Bangladesh și Pakistan să se producă hainele și ele să fie vândute aici la prețuri mari, în Europa și astfel să se ajungă la o maximizare a câștigurilor acestor concerne europene. Cred că noi ar trebui să solicităm concernelor europene ca ei să uh, își asume responsabilitatea lor uh, corporatistă socială, mai uh, ales ca companii individuale. Ele trebuie să spună cum au ajuns la produsul respectiv, care a fost lanțul de producție. De aceea solicit Comisiei să solicită marilor companii această obligație de raportare, care, companii care trebuie să respecte toate prevederile responsabilității sociale corporatiste. În al doilea rând, aceste companii trebuie să acționeze în comun. Sigur că dacă există concurență și aceasta nu este uh, loială, atunci uh, unei companii poate să meargă oricât de bine. Însă trebuie să ne uh, mobilizăm, mobilizăm astfel încât companiile europene împreună să se angajeze să respecte standardele sociale. Trebuie să fim activi astfel încât să avem un rol constructiv pentru Business Europe. Mulțumesc și acum uh, îl rog pe domnul Benion în numele ALDE să ia cuvântul pentru două minute. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am cerut să avem o rezoluție în legătură cu incendiile nu doar de la Dhaka, ci și de la Karachi. Încă din noiembrie am cerut să fie pus pe ordinea de zi acest punct, așa că salut faptul că în sfârșit avem această dezbatere și acest proiect de rezoluție. Am fi putut uh, salva viețile a sute de oameni dacă am fi avut niște, con- niște condiții minime de siguranță. Bineînțeles, în Bangladesh trebuie îmbunătățite condițiile în fabrici și chiar ieri am încercat să ajung la un acord în ceea ce privește condițiile de siguranță și un acord care să fie semnat între guvern, uh, angajați și companii. Și sper ca și în Pakistan să se facă la fel. Nu ar trebui să permitem să se ajungă la astfel de dezastre unde nu există uh, nicio măsură de siguranță împotriva incendiilor și în care ușile să fie închise. Trebuie să facă mai mult în acest sens. De asemenea, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a lupta împotriva corupției uh, eh, endemice în sistemul de inspecții și nu doar în acesta. Și în ceea ce privește plângerile care au fost făcute împotriva multinaționalelor și în ceea ce privește responsabilitatea socială a acestora. Am văzut că deseori aceste plângeri uh, nu sunt analizate. Eu sunt împotriva arătării cu degetului, arătării cu degetul, degetul la oricare din aceste companii care lucrează în Bangladesh, pentru că Există multe astfel de multinaționale și aceasta practic face să slăbească dezbaterea noastră și să se treacă atenția asupra multinaționalelor pentru că uh, principalii vinovați uh, sunt cei de la fața locului, deși e adevărat că și multinaționalele și-au partea de răspundere. Văd că mi se termină timpul pe care l-am la dispoziție. Am să termin repede atunci. Din partea uh, grupului liberal vreau să arăt că este important să îmbunătățim condițiile de siguranță la locul de muncă. Susțin comisia și guvernul din Bangladesh uh, în vederea îmbunătăților pe care are de gând să le facă. Mulțumesc. Și acum dau cuvântul doamnei Lambert uh, din partea verzilor. Două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu vorbesc și în calitate de președinte a delegației Parlamentului European pentru Bangladesh și alte state din zonă. Și alături de alți colegi din grupul meu doresc să exprim condoleanțe familiilor uh, celor care uh, au uh, murit în incendiile din fabricile textile. Este un subiect care nu este strict legat de Bangladesh, ci și de alte fabrici din zonă. Noi știm că există presiune asupra lucrătorilor, dar în același timp se fac economii în ce privește siguranța locurilor de muncă. Deci, noi ă, trebuie să fim conștienți de această situație. Se știe că acea clădire care a fost afectată de incendiu ă, fusese evaluată uh, recent de către unul dintre contractori. Uh, noi uh, sperăm ca autoritățile din Bangladesh să acorde compensații familiilor victimelor și noi ne dorim ca tot mai multe companii să țină seama de condițiile de siguranță pentru că, de fapt, ă, trebuie să existe o atitudine pozitivă a tuturor, de la guvern până la lucrători, în ce privește respectarea regulilor, normelor de ă, securitate la locul de muncă, pentru ca asemenea incidente să nu se mai producă și aceasta este, în primul rând, o responsabilitate clară a guvernului. Sigur că există și sindicate care sunt active, reprezentanți ai lucrătorilor, în acea zonă și uh, de altfel un reprezentant a fost recent uh, ucis. Eu cred că trebuie să sprijinim și uh, aceste asociații care activează la fața locului și care încearcă să uh, atragă atenția corporațiilor asupra obligațiilor care le revin. Noi regretăm că o serie de companii uh, ca de pildă compania Walmart, care a fost menționată și altele, nu și-au îndeplinit în totalitate responsabilitățile. Uh, nu trebuie ca uh, până la urmă industria confecțiilor să pericliteze uh, sănătatea lucrătorilor care le produc. Noi trebuie ca standardele de muncă pretutindeni în uh, lume să fie respectate și îmbunătățite. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul doamnei Cristiana Muscardini din partea grupului ECR, Conservatorii și Reformiștii Europeni. Se presidente, la tragedie în Bangladesh Mulțumesc, domnule președinte. Tragedia din Bangladesh de pe 24 noiembrie reprezintă numai un incident dintr-un mare uh, lanț de incidente care au loc în mai multe țări în care uh, fabricile industriale uh, lucrează în calitate de subcontractor al altor uh, companii. Iar managerii și proprietarii nu respectă regulile de securitate și siguranță și uh, condițiile de lucru și de producție nu sunt respectate. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că atunci când sunt alocate contractele în țări în dezvoltare, ele trebuie să verifice că cei care preiau contractul, respectiv fabricile în care vor fi produse uh, confecțiile lor, că fabricile respective respectă uh, standardele europene de lucru. Companiile uh, acestea ar trebui să contribuie la dezvoltarea în aceste țări. Asta înseamnă că sunt necesare și anumite controle și verificări. Globalizarea și piața liberă nu trebuie să fie abuzate. Aici nu trebuie să existe abuzul asupra populației sărace. Mulțumesc. Urmează domnul Nicolae Salafracos în numele EFD aproape patru sute Mulțumesc, domnule președinte. Aproape 400 de persoane și-au pierdut viața în incendiile recente în fabricile de textile și în special uh, unul recent în uh, fabrica Tasren din Bangladesh. Cred că aceasta ar trebui să dea de gândit tuturor consumatorilor. Și ar trebui să se facă presiune asupra acestor țări pentru a asigura că um, acele condiții de siguranță la locul de muncă sunt respectate și de asemenea acelea de concurență globală. Din păcate, nevoile din ce în ce mai mari ale consumatorilor și concurența acerbă din vest fac ca marile companii să își delocalizeze acolo producția în țările din Asia, care, uh, cu care um, țările europene nu pot concura, pentru că acolo salariul este de 37 de dolari pe lună. De aceea, domnilor și domnilor, practic, noi îi exploatăm pe cei de acolo. Cred că ar trebui să cerem ca aceste uh, paradisuri ale concurenței care există în afara concurenței să dispară, să fie aduse în Europa și să stabilim un nivel minim al salariului care să fie similar cu uh, acela al unui drept la condiții de muncă decentă și de viață decentă. Pentru că nu, putem, nu ne putem permite să uh, purtăm uh, îmbrăcăminte aici în Europa, îmbrăcăminte care este făcută în urma exploatării tinerilor. De multe ori e vorba chiar de copii. Deseori aceste haine sunt spălate în sânge și consumatorii cred că ar trebui să fie conștienți de acest lucru. Ar trebui să vadă cum se poate rezolva acest lucru în vederea impozitării acestor produse. Mulțumesc și acum din partea GUE, domnul Murphy, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim sincere condoleanțe familiilor celor 112 lucrătoare care și-au pierdut viața în uh, fabrica din Tasrin în noiembrie anul trecut și familiilor uh, tuturor celor aproximativ 700 de lucrători care și-au pierdut viața din 2006 până acum în Bangladesh în fabricile de textile. Trebuie să, um, ca autoritățile să acționeze în ce privește protecția împotriva incendiilor, dar uh, trebuie să protejăm viața tuturor lucrătorilor. Aspectele de siguranță la locul de muncă au fost ignorate consecvent. Bangladeshul este un exportator de confecții, iar fabricile sale produc pentru firme cum sunt Gap, uh, Walmart, C și A, Tommy Hilfiger și peste 80% dintre lucrători sunt femei. Deci trebuie să colaborăm inclusiv cu sindicatele pentru că aceste lucrătoare până acum au fost împiedicate practic să se asocieze. Este important ca autoritățile din Bangladesh să acționeze și eu solicit, solicit eh, sprijin solicitările familiilor victimelor eh, pentru a eh, fi recompensate pentru pierderile pe care le-au înregistrat. Eu cred că există coduri de conduite Uh, care nu sunt respectate, o atitudine mai degrabă imorală în industria textilă din Bangladesh, care creează riscuri substanțiale pentru sănătatea lucrătorilor. Deci, uh, trebuie să uh, ne gândim că și ginșii care sunt produși în Bangladesh sunt produși prin tehnologii care uh, stimulează cancerul. Eu cred că Uniunea Europeană ar trebui să interzică introducerea uh, ginșilor care au fost supuși acestor proceduri. Mulțumesc colegului Murphy și uh, colegul Mitchell are cuvântul pentru trei minute. Domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, um, aceasta este o situație alarmantă, iar aceia care acordă atenție uh, chestiunilor de dezvoltare, uh, pentru aceștia este un șoc să observe că, în ciuda eforturilor pe care le facem, oamenii lucrează în astfel de condiții, și pierd viața ca urmare a acestui lucru. Este important să ajutăm oamenii. Lumea ridică mâna și spune că este o situație șocantă, condamnă mereu pe altcineva și de cele mai multe ori companiile mari. Însă nu numai ele au o, un comportament lipsit de etică. Statele membre, atunci când uh, nu plătesc taxele, când nu-și asumă angajamentele în sectorul public, inclusiv uh, cei 0,7% din venitul internațional, uh, toți aceștia nu plătesc uh, taxe de proprietate, nu plătesc alte impozite. Și atunci, uh, cum putem să spunem că guvernele își asumă angajamentele și le respectă. În uh, sectorul uh, confecțiilor vorbim de cel mai mare sector de export din Bangladesh. 15,3 uh, milioane de oameni lucrează în acest sector. Ce să facă aceștia? Ce să facă ei dacă noi nu îi sprijinim? Și trebuie să privim aici asistența umanitară, să le oferim ajutor acestora dacă dorim să ne respectăm angajamentele pe care ni le-am asumat. În calitate de raportor pentru uh, un nou acord, sunt de părere că ar trebui să îi sprijinim mai mult, să stabilim niște standarde cât se poate declare de lucru în aceste fabrici. Acest lucru trebuie să fie ancorat în legislație. Înțeleg, domnule președinte, că în ultimele patru săptămâni și în următoarele patru săptămâni la incendiuri din Bangladesh au existat rapoarte a alte 17 incendii în fabrici de confecții și textile din Bangladesh. Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat și cooperarea noastră pentru dezvoltare ar trebui uh, să se dezvolte astfel încât uh, să se evite astfel de situații și standardele să fie îmbunătățite în aceste fabrici, pentru a nu mai permite să se continue în acest fel. Mulțumesc, domnule Mitchell. Aveți uh, o solicitare de întrebare din partea domnului Murphy. Vă rog, domnule Murphy, aveți cuvântul. Uh, thank you. I, I presume the comments from... Mulțumesc. Poate ați putea să-mi explicați de ce trebuie să aduceți chestiunile politice interne în această dezbatere și să vorbiți despre taxa pe proprietate? Credeți că este necesară aceasta pentru a ne îndeplini angajamentele la nivel uh, internațional? Pentru că dacă n-am plătit uh, factura acționarilor, atunci poate am uh, putea dubla, triplica sau uh, quadriplica ajutorul pentru dezvoltare pe care îl oferim, nu? Da. Dacă am face cum a sugerat domnul Murphy, atunci guvernul irlandez n-ar putea plăti factura pentru funcționarii de acolo. Aceasta este realitatea, în ciuda uh, lucrurilor pe care le spunem. Dacă vreți, aduceți o pancardă aici la Parlament și spuneți asta. Oamenii se plâng în mod normal despre aceste lucruri și nu își asumă responsabilitatea de a crește impozitele pentru a respecta angajamentele. Pentru că e vorba de oameni responsabili care în același timp îi critică pe alții că nu au făcut ce trebuia. De ce nu uh, veniți să petreceți un pic de timp cu noi la Comisia de Dezvoltare? Să vedeți ce se întâmplă acolo și o să vă arăt ce se întâmplă la adunarea parlamentară ACP să vedeți ce încercări se fac uh, aici uh, la Parlamentul European. Dumneavoastră nu veniți acolo să participați, luați-vă lucrurile în serios și nu mai fiți uh, egoiști și nu vă mai gândiți doar la interesul de a fi reales. Acesta este răspunsul meu pentru dumneavoastră, domnule Murphy. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest schimb de opinii și acum domnul Sercas pentru minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum spunea și doamna ministru, ne aflăm aici uh, nu doar în fața unei mari tragedii, cea de la fabrica Tasren, ci în fața unui semnal de alarmă care ar trebui să ne facă să ne gândim în această dupămasă la o serie de elemente care uh, alcătuiesc uh, o serie de uh, o adevărată imagine a nedreptății, pentru că există milioane de lucrători în lumea întreagă care își fac munca uh, în niște condiții uh, de adevărată sclavie și fără niciun fel de condiții demne de muncă. Aș vrea să mă refer aici la punctul 10 din rezoluția noastră, pentru că mi se pare foarte important, deși e adevărat că și alte chestiuni care au fost citate sunt la fel de importante. E esențial să arătăm că legislația Organizației Internaționale a Muncii trebuie aplicată, în special cele opt convenții și nevoia de a avea la nivel internațional o legislație care să țină cont de sănătatea și siguranța la locul de muncă. Și indiferent de țară și indiferent de companie, și e adevărat că Europa are foarte multe instrumente pentru a se impune în lume, dar trebuie să ne centrăm asupra acestor convenții ale Organizației Internaționale a Muncii. Trebuie să fim un adevărat exemplu. Și multe persoane în ziua de astăzi în Europa spun că ar trebui să dăm înapoi în ceea ce privește standardele de siguranță și în ceea ce privește lupta uh, pentru condiții demne de muncă. Se vorbește despre IMM-uri și, dragi colegi, cred că ar trebui să ne gândim foarte serios care este obligația noastră, pentru că noi trebuie în primul rând să dăm exemplu. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum Charles Gorens pentru un minut. Domnule președinte, suntem corresponsabili a ceea ce s-a întâmplat la Bangladesh, pentru că uh, nimeni nu a supraviețuit uh, acestui incendiu care s-a produs în uh, suburbia orașului Dhaka. Într-un fel trebuie să ne gândim la un slogan german, Gaitis Gai, uh, zgârcenia este atrăgătoare, dar de fapt noi cu cât suntem mai zgârciți, cu atât suntem mai răi. Uh, Trebuie să ne gândim că și noi ne-am dorit să cumpărăm uh, un t-shirt uh, atunci când este mai ieftin, fără să ne gândim la condițiile de muncă cumplite în care el a fost produs. Trebuie să ne gândim să, că trebuie să respectăm regulile Organizației Mondiale a Comerțului. Din păcate, situația este rușinoasă um, în într-o serie întreagă de companii. Deci, eh, sigur că ar trebui să boicotăm aceste întreprinderi care eh, nu respectă regulile, pentru că în felul acesta ar fi determinate să îmbunătățească situația. Eh, trebuie să ne gândim că există alternative, inclusiv la obișnuințele noastre de uh, consumator. Trebuie ca prin inițiative cetățenești să încercăm să stăvilim uh, um, riscul unor asemenea catastrofe. Mulțumesc foarte mult, doamna Sargentini, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Ambasadorul Bangladeshului a discutat cu noi ieri și a atras atenția asupra faptului că lucrătorii din domeniul textilelor, respectiv lucrătoarele, câștigă foarte puțini bani, câțiva cenți doar. Și ei se găsesc într-o poziție de negociere foarte proastă în uh, domeniul acesta. Acestea sunt cu adevărat victimele modei. Se s-au întâmplat niște tragedii adevărate la Karachi și la Dhaka și trebuie să se acționeze, trebuie să se ia măsuri. Sigur că pot avea loc dezbateri benevole sau se poate discuta pe această temă, însă Parlamentul solicită acum uh, niște condiții de lucru obligatorii. Solicităm uh, responsabilitate etică și vrem ca uh, hainele să fie produse în condiții de uh, standarde internaționale respectate. Mulțumesc, domnul Tenoc. Domnule președinte, trebuie să ținem cont în primul rând că Bangladeshul este o țară democratică care încearcă să-și îndeplinească obligațiile în ceea ce privește drepturile omului și dorește să creeze locuri de muncă în industria textilă. Ceea ce s-a întâmplat uh, în această fabrică a fost o adevărată tragedie umană, însă am primit asigurări că se va face o adevărată anchetă de către guvernul din Bangladesh. Guvernul dorește să facă și mai mult uh, pentru a, promova controlele și inspecțiile în fabrici, dar există foarte multe constrângeri Bangladeshul este lovit de sărăcie și deseori de dezastre naturale. Uniunea Europeană va trebui să ofere tot ajutorul posibil autorităților din Bangladesh în sistemul de inspecții pe care îl implementează în uh, instrumentele de cooperare și sper să existe și o contribuție voluntară din partea statelor membre pentru a despăgubi aceste familii afectate. În primul rând, vreau să adresez condoleanțele mele familiilor victimelor și uh, guvernul Bangladeshului și-a luat uh, responsabilitatea că va face tot ce poate pentru a evita astfel de dezastre pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Salvini, un minut. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Deplângem moartea celor 112 lucrătoare și a tuturor uh, uh, răniților, dar uh, într-un fel vărsăm și lacrimi de crocodil. Care a fost cauza? Um, reprezentanții Comisiei Europene care nu au întreprins nimic pentru a mm, proteja condițiile de muncă ale lucrătorilor care, de fapt, sunt angajați a multinaționalelor europene. Deci eh, nu trebuie acum să vorbim mult și să nu întreprindem nimic. Comisia își refuză marcarea made in a eh, originii produsului și eh, în felul acesta, de fapt, lucrătorii asiatici trebuie să accepte condiții cumplite de muncă, dar și lucrătorii din Lombardia sau din alte regiuni au dificultăți la locul de muncă. Comisia nu se îngrijește de eh, condiția de muncă a lucrătorilor. Mulțumesc, domnul Caspari. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Dacă este să mă uit la prețurile la haine din magazinele din Europa, unde cumpărăm eh, câteodată o pereche de jeans cu 3-4 euro și dacă este să mă gândesc câți dintre cetățenii noștri sunt recunoscători că pot ținând cont de situația de pe piața muncii și a salariilor mici în Uniunea Europeană, pot să-și permită să-și cumpere o astfel de pereche de blugi, atunci cred că este pur și simplu populism să dăm vina și să arătăm cu degetele, degetul marile concerne. Pentru că, până la urmă, și oamenii din Europa suferă și suferă de pe urma crizei și profită de această uh, industrie a textilelor și confecțiilor. Sigur că Uniunea Europeană trebuie să contribuie la îmbunătățirea standardelor și facem acest lucru prin anumite clauze obligatorii din uh, acordurile noastre. În felul acesta, uh, contribui la îmbunătățirea situației, pentru că, într-adevăr, lucrătorii lucrează în condiții indecente de muncă în aceste țări, însă condițiile trebuie să se îmbunătățească. Acesta este un semn de dezvoltare, dezvoltare și evoluție a condițiilor în aceste companii uh, industria textilelor este o industrie care se găsește la început, la începutul uh, dezvoltării economice într-o țară și trebuie să vedem și care sunt aspectele pozitive uh, pentru cetățeni. Însă, întreb Comisia Europeană, ce a făcut Comisia Europeană în ultimii ani pentru ca și în afara politicii de comerț exterior să se asigure că se îmbunătățește ceva. Sigur că uh, politica de comerț exterior trebuie susținută, însă ce a făcut Comisia în cadrul uh, Organizației Mondiale uh, Internaționale a Muncii, astfel încât nu numai la OMC, ci și la alte organizații, cum ar fi la OMI, standardele să devină obligatorii. Ce a făcut Comisia, astfel încât și uh, standardele și măsurile OMI să devină uh, obligatorii și să fie impuse. De ce se arată cu degetul mereu numai politica comercială și alte sectoare politice nu-și asumă și ele responsabilitatea? Întreb Comisia, ce măsuri a luat în ceea ce privește uh, forurile de uh, luare de, de stabilire de norme la nivel internațional? Și aș vrea să fac o recomandare și m-aș bucura dacă Comisia ar urma-o. Aș dori ca Comisia Europeană să instituie un dialog intens uh, pe, despre aceste standarde minime și să nu fie și să se vorbească aici despre niște angajamente benevole pe care uh, companiile să și le asume. Mă refer aici și la un dialog al Uniunii Europene purtat de Uniunea Europeană cu reprezentanții din aceste țări terțe referitor la îmbunătățirea capacității de control a incendiilor, îmbunătățirea capacităților, a condițiilor de muncă și așa mai departe. Este important de asemenea să existe controle pentru a se vedea dacă standardele sunt respectate. M-aș bucura dacă Comisia intenționează să ia astfel de măsuri și asta cât mai curând posibil. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Howard, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor al Parlamentului, sunt alături de familiile celor care au murit din cauza sufocării pentru că ușile și ferestrele erau închise. 112 victime și aceasta duce la 700 de victime în ultimul deceniu sunt uh, alături de cei care lucrează în această industrie. Așa cum arăta și ambasadorul uh, Națiunilor Unite, este vorba aici de responsabilitatea socială a companiilor. Așa că toate companiile, Walmart, uh, Gap, H&M, care până acum n-au semnat acordul de siguranță la locul de muncă pentru aceste fabrici. Acestea s-au deplasat din Germania către aceste țări mai ieftine, dar nu îndeplinesc uh, condițiile de muncă care sunt cerute de către lucrători. În raportul meu salut progresele făcute prin inițiativa mai multor actori, actori în uh, industria textilă și doresc ca și Comisia să întărească felul în care se implementează orientările OCDE și cele referitoare la business și drepturile omului. Dar, domnul Barnier, vă încurajez să faceți cât mai repede cu putință această propunere în legătură cu transparența în lanțul de aprovizionare și în timp ce dumneavoastră dezbateți și votați această propunere, să nu permitem nimănui să spună că responsabilitatea socială este opțională. Să vedem ce ne arată Bangladeshul. Avem o responsabilitate împărtășită pentru că noi suntem practic responsabili de această victi- aceste victime. Mulțumesc! Și acum domnul Fisas la două minute. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, doamnă ministru. Aș vrea, în primul rând, să-mi exprim condoleanțele pentru familiile victimelor și acelor răniți în urma incendiilor din Bangladesh și Pakistan. E vorba de accidente care ar trebui să ne facă să ne gândim. Uniunea Europeană trebuie să susțină țările în curs de dezvoltare favorizând exporturile sale. Însă, în același timp, ar trebui să le cerem să îndeplinească niște standarde minime de siguranță la locul de muncă, respectarea drepturilor lucrătorilor și așa mai departe. Să nu se utilizeze mâna de lucru infantilă, să se respecte uh, condițiile de mediu, astfel încât să nu uh, ne pare rău mai târziu pentru alte accidente de acest gen. Asistăm, domnule președinte, la o situație de dumping social în multe din aste, aceste țări în curs de dezvoltare. Nu doar în industria textilă, ci în mai multe sectoare de activitate. E vorba de practici abuzive care sunt la marginea legii și care sunt împotriva sănătății și drepturilor lucrătorilor locali și aduc prejudicii companiilor. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să vegheze astfel încât normativa internațională în domeniul drepturilor omului, a drepturilor la locul de muncă și de mediu să se îndeplinească în țările în curs de dezvoltare. Avem nevoie de măsuri radicale și de o condiționare a importării acestor produse de respectarea acestor norme bazice de siguranță și de mediu. E vorba de norme pe care noi oricum le aplicăm în interiorul frontierelor noastre. În concluzie, în primul rând trebuie să ne asigurăm că se îndeplinesc condițiile de siguranță și se respectă drepturile omului în țările curse de dezvoltare pentru a evita astfel de tragedii și, în al doilea rând, să protejăm drepturile companiilor europene și a lucrătorilor europeni pentru a nu face față unei concurențe neloiale. Mulțumesc și acum domnul Moreira, un minut și jumătate. Obrigado, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar, dragi colegi. Uniunea Europeană este principalul uh, actor care preia uh, textile din Bangladesh, motiv pentru care ar trebui să nu ne arătăm mulțumiți de condițiile proaste de muncă de acolo. Uniunea Europeană acordă anumite preferințe Bangladeshului de aceea Bangladeshul uh, este competitiv pe piața internațională. De aceea putem să solicităm ca astfel de catastrofe să nu se mai producă. Și de asemenea trebuie să solicităm uh, luarea de măsuri corespunzătoare de către autoritățile Bangla- din Bangladesh. Trebuie să se protejeze victimele, să se investigheze motivele uh, și cauzele incendiului și, de asemenea, trebuie să îmbunătățească protecția împotriva incendiilor. Trebuie să solicităm, de asemenea, guvernului din Bangladesh ca asemenea, să se ia măsuri astfel încât astfel de situații să nu mai apară. Trebuie să solicităm ca măsurile luate să fie și implementate, să fie planificate mijloace corespunzătoare pentru a putea fi utilizate de către companii, iar inspectorii care sunt uh, răspunzători pentru aceste uh, incidente să fie trași la răspundere. Uh, această responsabilitate este însă împărtășită, împărtășită cu companiile importatoare, pentru că aceștia profită de salariile mici de aici și uh, salarii care sunt datorate și condițiilor proaste de muncă din fabricile respective. Normele de muncă trebuie să respecte un standard minim și companiile noastre trebuie să își asume responsabilitatea socială și această normă trebuie să devină una obligatorie dacă atunci când este neobligatorie nu este aplicată. Mulțumesc. Două minute, doamna Strifler. Mulțumesc, domnule președinte. Drama incendiului din uh, fabrica de la Tasrin vorbește despre condițiile deplorabile de muncă. Bangladeshul este cel de-al doilea exportator uh, după China de confecții în lumea întreagă și Trebuie să ne gândim că este exploatată inclusiv munca copiilor. Condițiile de muncă sunt extreme în Bangladesh, dar asta nu împiedică marile rețele uh, ale corporațiilor producătoare de confecții să recurgă la munca lucrătorilor din Bangladesh. Iar incendiul din 20 um, și 4 noiembrie anul trecut a atras atenția lumii întregi asupra situațiilor de acolo. Există o supraexploatare și un guvern corupt care nu își asumă responsabilitățile. Dar eu cred că piețele capitaliste mondiale sunt de asemenea o cauză uh, a unor asemenea situații. Cred că salariile sunt mici, condițiile de muncă sunt precare. Eu cred că trebuie să acționăm pentru ca regulile de siguranță la locul de muncă să fie respectate în aceste fabrici. Pentru că, de fapt, filialele marilor corporații uh, au responsabilități uh, și cei uh, care sunt vinovați trebuie să ajungă în fața instanțelor. Eu cred că trebuie sancționate întreprinderile care încalcă legea și în, trebuie să știm că multe din corporațiile internaționale, de fapt, acționează și în dauna întreprinderilor europene mai mici. Mulțumesc, doamna Steinbrück, pentru un minut și jumătate. Asemenea catastrofe se uh, produc uh, mereu și mereu și atunci când se produc, uh, discutăm despre ele și apoi ajung uh, abia pe ordinea de zi când se produc din nou. De ce? Pentru că anumite companii nu vor să uh, schimbe nimic. Se fac economie în ceea ce privește uh, protecția împotriva incendiilor, condițiile de muncă, condițiile de siguranță. Întrebarea este cine este responsabil cu adevărat pentru aceste incidente. Sigur, conducerea fabricii, politica, autorităților locale, dar și companiile de aici, din Europa și noi, politicienii companiile nu trebuie doar să reducă prețurile, ci trebuie să și verifice de unde iau mărfurile și în ce condiții sunt produse acestea. Nimeni nu poate să uh, se mai furișeze, să mai scape de această răspundere. De aceea rezoluția noastră este atât de importantă. Avem multe de făcut. Trebuie să uh, consolidăm sindicatele independente de la fața locului. Avem nevoie ca uh, recomandările și convenția uh, OIME să fie implementată în mod corespunzător. De asemenea, standardele trebuie îmbunătățite și uh, trebuie să existe mai multe verificări ale respectării condițiilor uh, uh de muncă standard. Toate aceste lucruri trebuie realizate. Sunt dezamăgită. Sunt dezamăgită că majoritatea conservatoare și liberală nu e, dorește să fie de acord cu uh, amendamentul nostru. Noi cerem ca victimele unor astfel de catastrofe să fie tratate corect și să fie protejate. Sper că aceștia să se mai gândească până mâine. Mulțumesc. Două minute, doamna Schnieber Iaștram. Äh, Domnule președinte, Aș dori să exprim condoleanțe familiilor victimelor care și-au pierdut viața în incendiul din Bangladesh cu puține luni în urmă. Este o tragedie cumplită să-ți pierzi uh, persoane apropiate, îndrăgite din familie, în urma unor asemenea incidente care de fapt erau previzibile. De aceea eu sprijin rezoluția pe care dorim să o adoptăm. În același timp aș dori să atrag atenția asupra faptului că noi în Parlamentul European și în statele membre ar trebui să întreprindem tot ce stă în puterea noastră pentru ca asemenea tragedii să fie evitate. Și nu cred că lucrurile Problemele pot fi considerate ca fiind rezolvate dacă adoptăm o rezoluție sau organizăm un seminar sau exprimăm condoleanțe. Cred că în urma acestui um, incident tragic a morții atâtor oameni, în urma exploatării muncii copiilor, în urma controlelor care nu au fost efectuate și a um, daunelor de imagine a corporațiilor, suntem obligați să acționăm repede și corect, pentru că trebuie să ne întrebăm care este până la urmă imaginea Uniunii Europene în străinătate, cum poate fi alegată ă, de pretențiile pe care le avem în ce privește respectarea drepturilor omului. Nu sunt lucruri care trebuie să fie discutate teoretic, trebuie să devină o practică și în țările sărace, iar noi, în calitate de importatori acestor articole, trebuie să ne aducem contribuția în sensul principiilor noastre, în îmbunătățirea condițiilor de muncă din aceste țări, dar este și în interesul marilor corporații care pe viitor sper că doresc să evite asemenea tragedii. Mulțumesc foarte mult, iar acum pentru un minut și jumătate, doamna Regner. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar Barnier, stimată doamnă ministru. Dacă este să ne gândim la tragediile îngrozitoare din Bangladesh și Pakistan, atunci nu vorbim numai despre niște lovituri ale destinului inimaginabile, ci vorbim despre răspundere și drepturi fundamentale. Cei 112 de morți uh, la incendiul din Dhaka reprezintă o uh, problemă pe care a adus-o cu sine deschiderea tot mai mult a pieței producătorii, comercianții, lanțul devine tot mai lung, de aceea răspunderea se pierde. Atunci când vine vorba despre salarii, condiții de muncă, sănătate, condiții de mediu, toate acestea se pierd pe drum. Companiile europene însă nu ar trebui să se ascundă în spatele unui lanț de subcontractori. De aceea avem nevoie mai mult decât niciodată de o obligație a asumării răspunderii sociale din partea companiilor. Toți cei care au dubii în ceea ce privește rezoluția, pe aceștia îi încurajez să se gândească bine la acest lucru, pentru că rezoluția rezoluția conține anumite recomandări practicabile și fezabile. Doresc să subliniez un, uh, o propunere foarte bună și anume ca mesajele Uniunii Europene, cele, uh, uh, îmi cer scuze, ambasadele Uniunii Europene să uh, poată lua contactul cu uh, reprezentanții companiilor, iar atunci când vine vorba despre responsabilitate socială corporatistă, reprezentanții fabricilor ar trebui să fie formați uh, în domeniul respectiv chiar la fața locului. Deci trebuie să existe parteneri de discuție locali, parteneri de contact, astfel încât să nu se creeze impresia că răspunderea a fost aruncată undeva pe umerii cuiva de departe. Mulțumesc și acum două minute, doamna Saifi domnule președinte, doamnă ministru, domnule comisar Barnier, dragi colegi. Aș vrea, în primul rând, așa cum au făcut și alți colegi, să transmit condoleanțele mele familiilor victimelor. În șase ani care au trecut între accidentul din 2005 și cel uh, de anul trecut de la Tazrek, iată peste sute de victime în industria textilă în Bangladesh. O cifră impresionantă care arată că cele 4.000 de fabrici au condiții din ce în ce mai proaste de muncă. Autoritățile din Bangladesh trebuie să lucreze alături de arhitecți, ingineri și alte autorități uh, pentru a îmbunătăți condițiile de siguranță și responsabilii fabricilor care sunt responsabili de neglijență trebuie sancționați. Companiile trebuie să fie conștiente de aceste probleme și să caute noi soluții. Uniunea Europeană poate și trebuie să-i ajute. Domnule comisar, aș vrea să vorbesc acum despre comportamentul unora dintre multinaționale, așa cum au arătat câțiva colegi, și fără să dau dovadă de populism, pentru că domnul Caspari mi-a atras atenția asupra acestui lucru, aș vrea să le citez. Walmart, CNA, GAP, toate acestea care nu participă la acordurile, condiții de securi, securitate la locul de muncă. Și totuși este de responsabilitatea lor. E un lucru pe care l-am spus de nenumărate ori. E vorba de schimburile comerciale internaționale și companiile europene au un rol esențial în promovarea unor norme sociale și la locul de muncă demne nu putem să ne limităm doar la condamnarea acestor acte, ci trebuie în primul rând să promovăm soluții, pentru că ele există și funcționează. Vă mulțumesc mult! And now, uh, one minute and a half. Mulțumesc și acum doamna Andres Barea, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Iată, Bangladeshul ne îngrijorează foarte mult, suntem îndulerați pentru victime și suntem îngrijorați în legătură cu condițiile locul de muncă și drepturile lucrătorilor, care de fapt sunt inexistente. 600 de lucrători au murit până acum din anul 2005. Un acord comercial are obiective economice, de dezvoltare și de consolidare a infrastructurilor. Sindicatele din Bangladesh au denunțat de mai multe ori condițiile la locul de muncă și discriminările laborale. Bangladeshul este o mare fabrică de textile, cel de-al doilea mare exportator. Multe multinaționale în acest domeniu cumpără acolo pentru că este foarte rentabil, iar destinația este Europa. Aceste multinaționale ar trebui să cunoască foarte bine care este lanțul de aprovizionare, iar acordurile internaționale sunt și de responsabilitatea Parlamentului și a Consiliului, deci ele trebuie îndeplinite îndeplinind regulile OIM și condițiile la locul de muncă și responsabilitatea socială a întreprinderilor este importantă. Și în cazul în care există accidente, persoanele au drept dreptul să li se facă justiție, lucru care nu prea se întâmplă. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Angelili, două minute. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte! Stimate domnul, doamnă ministru, domnule comisar, incidentul de la fabrica de textile de la Daca este absolut inacceptabil. 112 morți în incendiu și 200 de răniți, mai ales femei și mulți, uh, mulți tineri. Este, nu este primul incident, un incident analog a avut uh, loc uh, ceva mai târziu, deci problema este gravă. Lipsesc măsurile de securitate la locul de muncă, lipsesc ieșirile de securitate, ușile sunt închise cu cheia, lipsesc măsuri minime de protecție împotriva incendiilor. În Bangladesh, industria textilă reprezintă aproximativ 80% din exporturi mai ales înspre Uniunea Europeană și Statele Unite. Deci, un punct esențial al acordului de cooperare între Uniunea Europeană și Bangladesh trebuie să fie dreptul, drepturile lucrătorilor. Uniunea Europeană trebuie să ceară respectarea standardelor Organizației Internaționale a Muncii din partea tuturor întreprinderilor care lucrează direct sau indirect cu fabrici din Bangladesh. Um, pentru că industria textilă din Bangladesh uh, produce mai ales pentru întreprinderile mari multinaționale. Trebuie să ne asigurăm că se respecte normele naționale în uh, domeniul securității și sănătății la locul de muncă și Bangladeshul trebuie să continue să facă eforturi pentru a reduce munca minorilor, uh, un fenomen uh, puțin cunoscut cu puține date oficiale, chiar dacă UNICEF-ul spune că peste un milion de copii au um, o activitate cu risc. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor este domnul Berman. If he is present. Dacă e prezent în sală, dar nu este, așa că trecem la intervențiile spontane. Avem o singură solicitare din partea domnului Törer. Ja, Herr Domnule președinte, domnule comisar Barnier, dragi colegi, în această discuție trebuie să fim foarte atenți, să nu cumva să încurcăm cauza și consecințele. Sigur, accidentele sunt tragice și ne exprimăm compasiunea pentru uh, cei uh, care sunt victime. Însă, pe de altă parte, să nu dăm vina pe comerț și să aruncăm copilul cu apa din baie, pentru că se vede foarte clar că acele țări care sunt bine integrate în comerțul mondial Uh, sunt, uh, au condiții mult mai bune decât cele care se izolează. Și în țările emergente și în țările în curs de dezvoltare, condițiile sunt diferite pentru că oamenii sunt săraci. Deci e nevoie de comerț liber, e nevoie de o deschidere uh, a produselor către piața europeană, ceea ce înseamnă sigur că trebuie să se respecte și niște standarde de siguranță. Uh, dacă acum înce- începem să reglementăm, să suprareglementăm totul, atunci mergem pe drumul, drumul greșit. Comisia trebuie să facă eforturi pentru ca întreprinderile noastre care cumpără produse acolo, într-adevăr, să facă eforturi în Bangladesh pentru ca standardele sociale să fie respectate și, în același timp, ar trebui să ne asigurăm, prin mijloacele de fondurile de dezvoltare, că, standardele ca, că țările ca Bangladesh respectă standardele Organizației Internaționale a Muncii. Mulțumesc. Există o cerere de o întrebare, domnule Toirer. Sunteți uh, pregătiți să răspundeți? Doamna Weiler. Domnule Toirer, uh, am vrut să intervin la intervenția dumneavoastră, pentru că nu văd să fie cineva aici care să vadă că uh, piața internă are uh, un efect de blocare a comerțului internațional. Comerțul internațional se leagă întotdeauna și de responsabilitate, așa cum știm. Nu e vorba doar de politica de dezvoltare, de politica socială, ci și de responsabilitatea întreprinderilor. E vorba de întreprinderi care sunt uh, în Europa, care au sediile în Europa și care cumpără în alte țări produse și care trebuie să respecte Convenția Organizația internaționale a Muncii. Din păcate, aceasta nu este respectată peste tot și de aceea vă rog într-adevăr, uh, e nevoie de comerț liber, dar cu responsabilitate. Domnul Teurer, mulțumesc pentru această intervenție, doamnă Weiler, pentru că îmi dați ocazia să spun că sunt pentru respectarea normelor Organizației Internaționale a Muncii, însă nu cred că dacă mai uh, îngreunăm situația cu obstacole birocratice, vom putea să îmbunătățim respectarea acestor cerințe. Uh, Uh, nu cred că trebuie să punem sub semnul întrebării uh, modelul uh, comercial pe care îl folosim. Dacă suntem de acord că comerțul aduce după sine bunăstarea, atunci suntem de acord și, într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră, firmele au responsabilitate socială, dar și consumatorii în același timp. Și de aceea întreb Comisia Europeană, aveți niște indicii cum că există întreprinderi europene care nu respectă standardele uh, Organizației Internaționale a Muncii și dacă da, vă rog să ne da, spuneți acest lucru. Da, mai aveți încă o întrebare, domnule, de la domnul Caspari. Acceptați întrebarea? Stimate domnule Toirer, sunteți de acord cu mine că tocmai după dezbaterea pe care ați purtat-o cu doamna Weiler, este evident că um, politica comercială nu e singura care poate soluționa problemele. Toate domeniile de politică trebuie să-și aducă o contribuție uh, și, într-adevăr, ă, trebuie ca și întreprinderile și antreprenorii să ă, fie, cer, ă, să fie chemați să dea socoteală și să respecte niște reguli. Și de aceea Comisia cred că ar trebui să se asigure că acest lucru, să se, că acest lucru se întâmplă. Într-adevăr, uh, văd că politica comercială uh, este ținută responsabilă și sigur că nu poate ea să rezolve toate problemele. În dezbaterea privind politica de dezvoltare se cere întotdeauna respectarea suveranității statelor cu care discutăm. Deci uh, țări ca Bangladesh, sigur că trebuie să uh, uh, fie responsabile, trebuie să le cerem responsabilitate și în același timp trebuie să le ajutăm pentru a respecta cerințele și abia aștept să aud răspunsurile comisiei în această dezbatere. Președintele, pentru a încheia dezbaterea, am să îl rog pe domnul comisar Barnier să ia cuvântul în numele comisiei. Merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat ce a avut de spus fiecare dintre dumneavoastră și în numele lui Catherine Ashton și a Cristinei Georgeva, aș vrea să încep să răspund. Cum spuneam, v-am ascultat foarte atent și toată lumea a confirmat faptul că am fost foarte impresionați, inclusiv noi, uh, membrii Comisiei Europene, de această tragedie care a frapat uzina textilă de la Shulia, lângă uh, Baca, în Bangladesh. Tragedie care s-a soldat cu 112 victime, printre care multe femei tinere și prin interpelările dumneavoastră justificate, ați spus întrebarea în ce privește normele sociale în industria textilă în Asia de Sud. Și noi împărtășim aceste preocupări. Concluziile anchetelor care au fost efectuate la fața locului diferă, însă nimeni nu contestă faptul că nu se respectau regulile de bază de um, securitate în această uzină. Tokyo Saifi a amintit foarte bine faptul că răspunderea este a marilor grupuri multinaționale, dar așa cum a spus și Phil Benium, răspunderea este comună și uh, a multinaționalelor, dar și a directorilor acestor uzine, unde uh, normele de securitate la locul de muncă, cum spuneam, nu erau deloc respectate. Vreau să revin la ce a spus Cristiana Georgeva, și anume că noi, uh, reprezentantul Uniunii Europene, s-a deplasat la BACA, așa cum a spus și doamna Lambert, și am reacționat imediat. Actuala dezbatere sprinează nevoia de a recunoaște interesul imediat pe care îl reprezintă pentru Uniunea Europeană consolidarea securității la locul de muncă în aceste uzine. Și sperăm că astfel să se facă progrese și să uh, notăm niște îmbunătățiri. Așa cum ați putut uh, a constata, pe 25 iunie 2012 am lansat acest cadru strategic și un plan de acțiune în favoarea drepturilor omului și a democrației și aceste două mari principii vor fi prezente în politica externă, comercială și în politica socială. Și aș vrea să spun pentru a face ecou la ce au spus Bert Lange, Daniel Caspari, Richard Howitt, doamna Stratler, doamna Weiler, că există și alte politici care au fost afectate de această tragedie, nu numai politica comercială a Uniunii Europene cu alți parteneri. Eu am ocazia să particip la această dezbatere pentru că o, o înlocuiesc pe colega mea Georgeva, dar chiar și în propriul meu portofoliu, eu sunt comisar uh, care se ocupă de piața internă, dar și de dimensiunea ex externă pe care o, o pot avea parteneriatele uh, publice. Și, cum spuneam, și eu am fost, uh, uh, m-am simțit implicat în urma acestei tragedii. Pentru că există această nouă exigență pe care o avem față de companii și anume să existe răspunderea socială corporatistă și de aceea am lansat mai multe inițiative în ce privește guvernanța întreprinderilor, responsabilitatea socială, dreptul societăților. Ca atare, doamnă Weiler, întreprinderile care fac comerț ar trebui să ajungă la o formă de comerț mai just, mai uman, echitabil. Și în cursul primului trimestru al anului în curs vom veni cu o inițiativă legislativă în ce privește transparența non-financiară. Companiile vor trebui să dea seama de acțiunile lor în domeniul incluziunii sociale, a răspunderii sociale și a protecției mediului. Și în același spirit, ca să vă dovedesc că nu e vorba numai despre niște simple declarații, vă reamintesc că discutați că în acest moment, pe marginea unui text pe care eu vi l-am prezentat, transparența țară cu țară, pentru ca întreprinderile, fie ele cotate la bursă sau nu, care sunt active în domeniul extracțiilor miniere, în domeniul exploatării resurselor naturale în multe regiuni ale lumii și mai ales în Africa și în Asia sau care sunt active în domeniul exploatării forestiere, e bine pentru că aceste întreprinderi să ne spună uh, ce sume plătesc, cui le plătesc. Revenind la Bangladesh și promovarea drepturilor lucrătorilor, este unul din principalele obiective ale strategiei Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Uniunea Europeană își va continua colaborarea cu guvernul Bangladeshului și își va intensifica inițiativele în ce privește comerțul cu amănuntul a hainelor fabricate în Bangladesh și în alte țări din Asia de Sud, unde avem aceleași motive de îngrijorare și vom continua să îi sprijinim pe cei care apără drepturile omului și pe cei care militează pentru drepturile sociale în această regiune a lumii și aș vrea să-i confirm lui Bent Lange faptul că va fi publicat un raport al Comisiei despre formele cele mai mm, inacceptabile de muncă și de comerț care, din păcate, afectează încă prea mulți copii în lume. Un raport care va fi publicat în următoarele săptămâni. Cred că suntem cu toții de acord cu faptul că o asemenea tragedie nu mai trebuie să aibă loc? Răspunsul nu este simplu. Nu putem să avem un singur instrument. Trebuie să folosim um, mai multe instrumente, diplomația publică, dialogul politic, diplomația economică, programele de dezvoltare, acestea din urmă fiind o pârghie importantă, pentru că aici trebuie să existe acele condiții de îndeplinit. Și spuneam și politica comercială, pentru că tocmai am evocat uh, răspunderea socială corporatistă. Lucrez cu omologii din statele membre și cu colegii mei comisari pentru ca intervențiile noastre să fie coordonate și cât mai eficiente cu putință. Domnule președinte, încă câteva răspunsuri pe scurt la intervențiile doamnelor și domnilor deputați. Jean Lambert, doamna Steinruck, am insistat pe bună dreptate asupra um, daunelor, despăgubirilor care trebuie plătite familiilor victimelor și știu că ar trebui să și știu că are loc uh, un, o discuție între organizațiile sindicale, organizațiile patronale și familiile victimelor și uh, în spiritul uh, legilor în vigoare în Bangladesh sperăm să se acorde aceste compensații. Ați vorbit și despre colaborarea cu Organizația uh, Internațională a Muncii, cu care colaborăm pentru a face să fie respectat dreptul muncii peste tot în Europa și, de exemplu, în Bangladesh am, exam- am uh, sprijinit o asemenea inițiativă, mai ales în urma planului de acțiune lansat pe 15 ianuarie în cadrul reuniunii tripartite unde a participat și Organizația Internațională a Muncii. Eu am să transmit colegilor, colegilor mei, doamna Ashton și domnului De Gucht, ideile dumneavoastră. Eu cred, domnule Caspari, că ei ar fi de acord să lanseze o reflexie astfel încât să se găsească o soluție sustenabilă și rapidă la aceste lacune Uh, în ce privește normele de securitate la locul de muncă. Marea majoritate a grupurilor uh, de fabricare a textilelor care uh, folosesc fabricile din Asia nu au ratificat convențiile internaționale în ce privește normele de securitate și de sănătate la locul de muncă și aceasta este o altă lacună care ar trebui reparată. Atât am avut de spus în numele doamnei Georgeva, care își cere scuze pentru că din cauza agendei sale foarte încărcate a trebuit să se întoarcă uh, repede la Bruxelles, dar mi-a făcut plăcere să mă mânt cu dumneavoastră până la sfârșitul acestei dezbateri. Mulțumesc acum în numele Consiliului, dau cuvântul doamnei ministru Crichton. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, eurodeputaților care au participat la această dezbatere care a arătat, cred, că suntem cu toții determinați să facem tot ce ne stă în putere pentru a evita repetarea evenimentelor tragice din noiembrie anul trecut. Domnul comisar Barnier eh, cred că a acoperit o mare parte dintre aspectele dezbaterii foarte bine. Nu voi repeta toate aceste lucruri pentru că știu că mai aveți multe în program. Mai mulți uh, deputați au făcut sugestii pozitive pe care le-am notat. Este clar că doriți cu toții să se facă ceva. Nimeni nu spune că evenimentele tragice de la DACA ar trebui să fie o scuză pentru adoptarea de măsuri protecționiste. Nu cred că acesta este spiritul dezbaterii de azi. Cred că dezbaterea de azi este fidelă acordurilor noastre uh, internaționale, acordurilor uh, de la Organizația Mondială a Muncii. Uh, ele trebuie să ne permită să ne folosim uh, posibilitățile de a promova standarde mai ridicate de securitate pentru lucrători. Mulți eurodeputați au spus acest lucru. Din perspectiva Consiliului pot să vă spun că noi dorim să folosim stimulentele comerciale pentru a încuraja țările beneficiare să respecte principalele drepturi ale omului și drepturi ale lucrătorilor la nivel internațional. Mai ales, după cum am spus în introducere, prin uh, cadrul UEGSP+ acesta cred că este un instrument bun pentru Uniunea Europeană care are potențialul de a face față, de a avea un impact asupra provocărilor pe care le-am amintit. Doresc să spun că în dezbaterea de astăzi am abordat o serie de modalități de a promova legături uh, eficiente, eficace între uh, comerț, uh, dreptul muncii și mediu. Uh, și toate instituțiile europene trebuie să coopereze îndeaproape cu Organizația Internațională a Muncii și celelalte instituții, organizații internaționale, pentru că acesta este singura cale și cu siguranță cea mai, uh, cu siguranță cea mai eficientă cale de a asigura condiții adecvate de muncă în toate țările și în toate sectoarele. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumesc! Dezbaterea s-a încheiat. Au fost depuse șase moțiuni de re- rezoluție. Votul va avea loc mâine la ora 12. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de declarațiile Consiliului și Comisiei, corupția, utilizarea abuzivă a fondurilor UE și efectele asupra proceselor decizionale politice. Începem cu declarația în numele Consiliului din partea doamnei ministru Crichton. Vă mulțumesc, domnule